Okay, colleagues, if people can start. Dragi colegi, vă rog să luați loc. E o ședință foarte mare și un vot foarte mare, chiar istoric, pentru că pentru prima dată avem trei comisii care lucrează împreună la un dosar de codecizie. Două comisii foarte mari și o comisie foarte mică, cea pentru dezvoltare și cartera mea de vot funcționează. E un dosar foarte important. Avem trei coraportori la acest dosar. Așadar, deschid ședința comună FET, dezvoltare și buget. Avem doar trei puncte, nu, patru pe agenda. Punctul 1, adoptarea agendei. Nu mi-a spus nimeni de vreo modificare. Putem să o adoptăm în forma actuală, da? Mulțumesc. N-am anunțuri de făcut, este la punctul 2, dar am și aveți procesul verbal de la ședința comună de pe 28 februarie și pe 8 martie în dosarele dumneavoastră. Iar la punctul 3, dacă aveți observații legătură cu procesul verbal, vă rugăm să anunțați secretariatul înainte de sfârșitul ședinței. Dacă nu se primesc observații, proiectul Procesele verbale se vor considera adoptate. Trecem acum rapid la punctul 4. Fondul European pentru Dezvoltare Durabilă și înființarea Fondului de Garanțare FDD. Cei trei garători, raportori mi-au spus că <clears throat> nu doresc să intervină pentru a face economie de timp și trecem rapid la vot. Dar înainte de a trece la vot, mai întâi vreau să urez bun venit unui oaspete deosebit la comisie, Lord Marland. Nu știu pe unde e, cred că e prin spate pe undeva. E președintele Consiliului pentru Afaceri și Investiții în Commonwealth și un fost trimis comercial britanic. Ne bucurăm foarte mult să vă vedem astăzi alături de noi și bun venit. So we now move on to... Trecem acum în plină la vot. Înainte de a deschide votul, facem o verificare să vedem dacă echipamentele funcționează. Deci deschidem votul și puteți apăsa pe ce buton doriți. Has everybody... A votat toată lumea. N-ați votat cu toții. Verificați cartela de vot, vă rog frumos, dacă vreți să votați. Mai sunt patru colegi care n-au votat. Vă rog să verificați că funcționează echipamentul. Ce se întâmplă? Da, numărul crește, sunteți acolo, avem 79. Da. Mrs. Toyer, your machine... Doamna Toyer, mașina dumneavoastră nu funcționează? E în regulă. Mai avem uh, pe un coleg care n-a votat. Dacă sunteți mulțumit că nu votați, nu votați, închidem votul. S-a închis votul și totul e în regulă echipamentele funcționează și putem începe votul. Avem un vot lung, nu știu, 20 ceva de compromisuri, 22, 25 chiar l-ați primit. A trebuit să faciliteze votul. Mulțumim raportorilor că ne-au dat aceste compromisuri. Deci putem începe cu amendamentul 71. cine e pentru? Împotriva? Abțineri se respinge. Compromisul 1. cine e pentru? Împotriva? abțineri se adoptă. Compromisul 2, cine pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Trecem pe pagina următoare acum. Un amendament oral al autorului în legătură cu articolul 197. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Verificăm. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul și se adoptă. Amendamentul 24, cine e pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 198, pentru, împotriva, abțineri, se respinge.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 să trezim pe toți din uh, somnolență. S-a închis votul, s-a adoptat. Vă rog să ridicați mai sus mâna când votați, pentru că nu vă dați. E o sală foarte mare și nu văd cum votați. Amendamentul 30 e caduc. 2, 2, 3 pentru, împotrivă, <clears throat> abțineri, se respinge. 2, 2, 4 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 2, 2, 5 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm la 225. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul și s-a respins. 31. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Verificăm 31. S-a deschis votul. Has everybody a votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 226. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 227. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. De la Comisia de Control Bugetar 14 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Verificăm. Deci a fost un vot cam amestecat. S-a deschis votul. Da. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul și se adoptă. Ați avut dreptate să verificăm. Amendamentul 228 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 32 pentru, nu, e caduc.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 se adoptă. Compromisul 10 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 11 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentele 196 și 273 ca vot în bloc. Fiind aceleași. Cine e pentru? Împotriva? abțineri, se respinge sau se resping. 271 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm la 271. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul și se adoptă. 274. Cine e pentru? Mi s-a spus că acela era caduc. 39. Pentru? Nu. E caduc. Compromisul 13. Cine e pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Sărim o pagină, se pare, trecem la pagina 10. Amendamentul oral 1. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm amendamentul oral 1. S-a deschis votul. Has everybody voted? A votat toată lumea. S-a închis votul. Și s-a respins. Trecem acum la cont 16 și cont 27 împreună. Cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se resping. 381 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm 381, s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul și s-a respins. 293. Nu. Îl votăm sau nu îl votăm? Sunt niște explicații foarte bărligate aici cum ar trebui să votăm. Se pare că îl votăm. 3. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge oricum. E o discuție îndelungată. 294. Cu un amendament oral din partea autorului. Cine e pentru? împotriva, abțineri, verificăm. 294 cu amendamentul oral. S-a deschis votul. A votat toată lumea? Vă rog să votați, să închis votul și se adoptă. 46 pentru, împotriva, încă o dată. Nimeni nu ridică suficient brațele. 46 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 295 pentru, împotriva, abțineri. Verificăm 295. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul și se adoptă. Compromisul 14. Cine e pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 15 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 304 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 305 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 306 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 307 pentru, împotriva, abțineri, Verificăm la 307. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul și se adoptă. 308 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 309 pentru, împotriva, abțineri, verificăm 309. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul și s-a respins. 310 <clears throat> pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 312 pentru, împotriva, abțineri. Verificăm 312. S-a deschis votul. Has everybody voted? A votat toată lumea, votul s-a închis, se respinge. 313. Cine este pentru, împotrivă, obțineri? Verificăm la 313, votul electronic s-a deschis. A votat toată lumea, votul s-a închis. Se respinge. 314 pentru, Împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 50 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 51 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 316 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 317 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 318 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 52 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 319 pentru, împotriva abțineri se respinge. 321 pentru, împotriva abțineri. Verificăm, 321, votul s-a deschis. A votat toată lumea, votul s-a închis, se adoptă. 53 pentru, nu, nu spune președintele Caduc, 320 pentru, împotriva, abțineri, verifică 320, votul s-a deschis. A votat toată lumea. Vă mai dau puțin timp uh, ca să votați. Bun. Votul s-a închis. Și se respinge. 54 acum. 54 cine este pentru, împotriva, abține, se adoptă. 323 pentru, împotriva, abține, se nu, verificăm, votul s-a deschis, votul s-a deschis la 323, a votat toată lumea, votul s-a închis, se respinge, 322 pentru, împotriva, abține, se respinge, 55 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 324 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 325 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm 325, votul s-a deschis. A votat toată lumea, votul s-a închis și se adoptă. 327, 327 pentru, împotriva, abțineri, verificăm, 327, votul s-a deschis, a votat toată lumea, votul s-a închis, se adoptă 57 pentru, Împotriva abțineri se adoptă. 58 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 329 și 330 împreună pentru, împotriva abțineri se adoptă. 331 pentru, împotriva abțineri se respinge. 332 pentru, împotriva abțineri se respinge. 333 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 334 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 335 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 336 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 337 și 339 împreună, pentru, împotriva, abțineri, se respinge aceste două, 338 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 40 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 41 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 59 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Acum, control, cont 28 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Acum 60 pentru împotriva abțineri se adoptă. 16, compromisul 16 pentru împotriva abțineri se adoptă. Trecem la compromisul 17. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 66 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cont 39. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 364 e caduc, 365 pentru, împotriva, abțineri, verificăm. 365, votul s-a deschis. A votat toată lumea. Votul s-a închis și se respinge. Compromisul 18 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 372 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 375 pentru, împotriva, abțineri, verifică. 375, votul s-a deschis. Votul s-a închis și se adoptă. 376 și cont 42 împreună pentru împotriva abțineri se adoptă. Cont 43 pentru împotriva abțineri se adoptă. Cont 44 pentru împotriva abțineri. Verificăm cont 44, votul s-a deschis. A votat toată lumea, votul s-a închis. Se adoptă diferența de un vot. Da. Diferență foarte mică. Cont 45 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. Cont 45. Votul s-a deschis. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Se adoptă. 377 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 378 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Cont 47 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 69 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Cont 48 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 380 pentru, împotriva abțineri, verificat 380, votul s-a deschis. A votat toată lumea, votul s-a închis și se adoptă. Cont 49, votul s-a des... Nu, a fost... Deci cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 382 pentru, împotriva, abțineri. Verificăm, 382, votul s-a deschis. A votat toată lumea. Da, vă rog să votați. Votul s-a închis și se respinge. 385 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 70 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Trecem la compromisul 19. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Apoi compromisul 20. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Trecem la 92. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 93 și 94 și 95 împreună pentru, împotrivă, abțineri, se resping toate acestea. 96 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 97 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. 97, votul s-a deschis. A votat toată lumea, votul s-a închis și se adoptă se adoptă. 98. Acum, pentru 98, împotriva, abțineri, se adoptă. Da, am dat amendatul Deva. 99. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 100. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 3. Ba nu. Nu spune președinta. Trebuie să trecem la 103. 103. Cine este pentru? Împotriva obțineri Se respinge. Acum amendamentul 4. Pentru? Împotriva abțineri? Verificăm amendamentul 4. Votul electronic s-a deschis. A votat toată lumea. Votul s-a închis și se adoptă. Acum amendamentul 109 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. 109, votul s-a deschis. Deci votul s-a deschis. A votat toată lumea. 109. Votul s-a închis și se respectă respinge. Vă rog să mă scuzați, e despins clar. Poate că am obosit eu, spune președinta. Acum compromisul 21. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Bun, haideți, colegi, că nu mai este mult. 111 și 172 împreună. Pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Votul s-a deschis. 111 și 172 împreună. Votul s-a deschis. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Se adoptă. Acum, 6 și 20. Nu. Nu, nu, stați o secundă. Spune președinta. 173. 173. Cine este pentru, împotrivă, Abține. Haideți să verificăm. 173. Votul s-a deschis. A votat toată lumea, votul s-a închis și se respinge. Bun. Acum 174 adăugire. Cine este pentru împotriva abțineri se respinge. Să vedem. Trecem la compromisul 22. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 115 pentru, împotriva abțineri se respinge, 116 pentru, împotriva abțineri se respinge, 117 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 118 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 10 acum, 10 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 119 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Cont 4 și 120 identice, deci împreună, cine este pentru, împotriva, abțineri, haideți să verificăm, verificăm prin vot electronic, votul s-a deschis. Has everybody A votat lumea? S-a închis votul. Și s-a adoptă. 1-2-1 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Trebuie să verificăm, mi se spune. Bun, verificăm. 121 s-a deschis votul. Da, se pare că este o diferență dacă a votat toată lumea. S-a închis votul și se adoptă. Compromisul 23. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 12. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 128 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 129 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 129, s-a deschis votul. Dacă a votat toată lumea, s-a închis votul și se adoptă. Compromisul 24, 5 pentru, împotrivă, abțineri. Vă rog, încă o dată, pentru împotriva abțineri se adoptă. 135 și control bugetar 7 împotrivă, abțineri se Verificăm 135 și punctul 7 de la control bugetar. Să deschis votul. Dacă a votat toată lumea, s-a închis votul. Și s-a adoptat. Amendamentul 136 pentru potrivă, abțineri. Nu am văzut ce a făcut grupul social-democrat încă o dată. Pentru împotriva abțineri trebuie să verificăm. 136 s-a deschis votul. Dacă a votat toată lumea, S-a închis votul. Și se adoptă. 1-3-8 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. 138 s-a deschis votul. Încă votează colegii. S-a închis votul. Și se respinge. Bun. Trecem la 139. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 141-142 împreună. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 143. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. 143. S-a deschis votul. Dacă a votat toată lumea, S-a închis votul. Și se respinge. 144 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 145 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 146 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 147 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, Vot pe părți pentru amendamentul 148. Prima parte. Amendament oral. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu cred că trebuie să-l supunem la vot. <coughs> Bun. Trecem la 149. Nu. De asemenea, nu se supune la vot. Control bugetar. Amendamentul 8 se pare că uh, deja uh, a fost acoperit. 151 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 151, s-a deschis votul. Dacă a votat toată lumea, s-a închis votul și se adoptă. 152 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 154 pentru, împotriva, abține, se respinge. 155 pentru, împotriva, abține, se respinge. Compromisul 25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 163 pentru, nu, avem de asemenea un amendament oral aici. 163 cu amendament oral pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 164 caduc. 165 este următor pentru, împotrivă, abțineri. Încă o dată, 165 pentru, împotriva, abțineri Trebuie să verificăm, s-a deschis votul pentru 165. A votat toată lumea. S-a închis votul și se adoptă. 166 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 166, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul și s-a adoptat. Control bugetar 10 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 167 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge resping. Verificăm 167. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul și se adoptă. 168 pentru, împotrivă, abțineri. Putem verifica, vă rog, 168 s-a deschis votul. A votat toată lumea. Cine dorea să voteze, s-a închis votul și s-a adoptat. Bun, acum trecem la 171 pentru împotrivă abțineri. Se adoptă. 176 pentru împotrivă abțineri. Se respinge. 177 pentru împotrivă, abțineri se respinge, 178 pentru împotrivă, abțineri, verificăm 178, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul și s-a adoptat. Votul final pe propunerea comisiei astfel amendată, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea care dorește să voteze, s-a închis votul și se adoptă cu o largă majoritate felicitări celor trei coraportori. Dar nu plecați, stimați colegi, pentru că mai avem un vot. Domnule Fruzulică, doriți să interveniți? Da. Dați-mi uh, voie să mulțumesc tuturor colegilor uh, prezenți astăzi care au votat pentru acest raport important care este unic nu doar pentru că au existat pentru prima dată în istoria Parlamentului European trei coraportori, ci pentru că este un instrument important. Fondul European pentru Dezvoltare Durabilă urmează să fie folosite către uh, Uniune și sigur că uh, ne dorim o îmbunătățire a situației uh, din Africa, dar și în cadrul parteneriatului european este important pentru politica externă a Uniunii Europene, pentru crearea de dezvoltare și stabilitate în toate regiunile partenere și ne folosim în felul acesta de uh, soft power-ul Uniunii Europene, un instrument care demonstrează că Uniunea Europeană uh, trebuie să rămână un actor important pe plan global. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Cred că și coraportorii sunt de acord cu acest punct de vedere. Iar acum supunem la vot decizia de a începe negocierile cu Consiliul. Să începem trilogul. Este nevoie de 72 de voturi ca să adoptăm. Deci ă, s-a deschis votul. Se pare că nu au votat toți colegii. Vă rog, este un vot foarte important. Dacă doriți să intrăm în trilog, trebuie să votați. A votat toată lumea, chiar și cei care nu au cartela de vot. Vă rog, dacă aveți cartela de vot, să introduceți în consolă. Bun. Dacă a votat toată lumea, s-a închis votul și majoritatea este pentru deschiderea trilogului. Felicitări celor trei coraportori și pentru că trei comisii au fost uh, implicate, trebuie ca trilogul să fie unul uh, realist, trebuie să um, există o susținere din partea grupurilor politice. Mulțumesc, o seară frumoasă!